globalizată, de mondializată, de concurențială, cunoașterea, cunoștințele trebuie să se afle pe locul întâi și trebuie să fim conștienți de acest lucru. Mulțumesc, spune doamna președinte. Iată că ajungem acum la finalul acestei dezbateri. Votul va avea loc miercuri, deci poi mâine, la ora 12.30. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi. E vorba de raportul domnului Vital Moreira referitor la preferințe comerciale autonome de urgență pentru Pakistan. Voi da mai întâi cuvântul domnului raportor, care are patru minute la dispoziție. Obrigado, senhora Presidente, caros colegas. De verdade, este Mulțumesc, uh, doamnă președinte, domnilor și domnilor. Acest raport, de fapt, nu eu l-am elaborat. Eu, uh, din întâmplare, am ajuns raportor, am intervenit în ultimul moment pentru că raportorul inițial a abandonat acest raport și ca și președinte al Comisiei, conform regulamentului de procedură, am preluat acest raport. Așadar, lăsând la o parte faptul că am fost constrâns oarecum să fiu raportor, am fost supus și altor constrângeri. Pentru că a trebuit să preiau acest raport în pofida uh, circumstanțelor uh, um, dificile. E vorba despre acordarea de uh, preferințe comerciale autonome uh, de urgență pentru Pakistan, Consiliul Uniunii Europene a, a cerut Comisiei să facă o astfel de propunere către uh, Parlament și Consiliu. Din moment ce vorbim despre preferințe excepționale, necompatibile cu regula privind nediscriminarea a OMC, trebuie obținută, în primul rând, o derogare din partea OMC pentru a se putea acorda astfel de preferințe comerciale. În pofida acestui fapt, Comisia a făcut propunerea Parlamentului și Comisia pe care am onoarea să o prezidez, Comisia INTA a Parlamentului European, a decis să organizeze o dezbatere pe marginea acestui raport și să voteze. Rezultatul votului este cel pe care l-am prezentat în această după amiază. Până la urmă, acest subiect s-a dovedit unul destul de controversat în Comisia INTA. Asta pentru că întrebarea este dacă putem să utilizăm preferințele comerciale ca o formă de ajutor umanitar, de urgență, acordat unei țări. Acesta a fost, de fapt, motivul pentru propunerea inițială a Comisiei. Și sigur că s-a pus întrebarea cât timp ar trebui să fie în vigoare aceste preferințe comerciale și, de asemenea, ce condiții ar trebui să fie uh, anexate acestui ajutor oferit Pakistanului. Comisia a adoptat această propunere a Comisiei Europene cu majoritate. Însă, Comisia pentru Afaceri uh, uh Internaționale, de asemenea, a adoptat o serie de amendamente la propunerea Comisiei Europene. Uh, care să limiteze impactul acestor preferințe comerciale acordate Pakistanului. Aceste modificări includ, printre altele, o clauză de salvgardare dacă importurile Pakistanului se uh, vor crește prea repede, atunci se va face o reducere a volumului uh, preferințelor. Și există și alte amendamente, de exemplu unele care cer Pakistanului să nu își scadă restricțiile privind exportul anumitor materiale sensibile. Așadar, doamnă președinte, toate aceste condiții fac, de fapt, obiectul acestei derogări pe care trebuie să o obținem din partea OMC. S-ar putea că nu știm când va fi obținută această derogare și dacă ea va fi obținută. Poate că propunerile noastre până la urmă se vor dovedi inutile, dar cred că este importantă această dezbatere pentru a vedea care, în ce măsură pot fi utilizate preferințe comerciale ca um, măsură de ajutor umanitar sau de asistență politică pentru o anumită țară. Sigur că aici există riscul de a stabili un precedent periculos și anume acela de a exploata preferințele comerciale pentru obiective politice. Poate că acestea ar trebui să fie utilizate într-un mod mai puțin autonom și într-un mod mai mult mai obiectiv. Vă mulțumim, domnule Moreira. Acum aș dori să dau cuvântul doamnei comisar Cross, care în, se află alături de noi, înlocuindu-l pe comisarul responsabil, comisarul de Hucht, care ni se va alătura la sfârșitul dezbaterii. Aveți cuvântul, doamnă. Madame President. Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi discutăm o propunere legislativă privind preferințele comerciale autonome de urgență pentru Pakistan. Această propunere a fost înaintată de către Comisie la solicitarea uh, Consiliului European imediat după inundațiile care au afectat uh, Pakistanul în vara anului trecut și care au, uh, au uh, făcut ravagii în această țară și au afectat atât de mult poporul său. Aș dori să mulțumesc raportorului Comisiei INTA pentru eforturile lor pentru sprijinul acordat acestei propuneri. Propunerea are ca scop introducerea unor, uh, unei suspendări unilaterale a, um, uh, a uh, preferințelor comerciale privind 75 de linii de produse care prezintă interes pentru Pakistan. Astfel, un sfert din importurile pakistaneze înspre Uniunea Europeană ar fi liberalizate. Uh, această uh, extindere, această măsură va fi adoptată timp de 2 ani cu o posibilă extindere vedere de încă un an. Uniunea Europeană este conștientă că astfel de măsuri, mai ales în domenii sensibile, precum cel al uh, industriei textile, ar putea avea consecințe grave asupra industriei europene și de aceea trebuie să ne asigurăm că se menține un echilibru între nevoile Pakistanului și interesul industriei noastre și altor țări furnizare uh, furnizoare. Numărul de produse selectate este limitat am fixat un prag uh, la liberalizarea produselor sensibile și această liberalizare va fi doar pe o durată uh, limitată. Între timp, am solicitat OMC-ului să ne acorde o derogare de la regulile Organizației Mondiale ale Comerțului, astfel încât să putem pune în aplicare aceste măsuri propuse. Și, după cum știți, încă discutăm această chestiune cu alți membri OMC și sperăm să ajungem cât mai repede la o soluție. Dacă ne Uh, gândim uh, la uh, aceste imagini șocante de anul trecut ale celor care și-au pierdut totul, ne dăm seama că poate le-am dat uitării, dar să nu uităm că costul umanitar, dar și costul economic este imens. Aceste măsuri comerciale, domnule președinte, bineînțeles că nu vor fi izolate, nu sunt izolate, ci Uh, uh, reprezintă un uh, uh supliment la ajutorul comercial în valoare de 418 milioane de euro pe care Uniunea Europeană le-a acordat Pakistanului cu titlul de ajutor umanitar însă sunt uh, insuficiente pentru a uh, permite Pakistanului să-și refacă total uh, economia. Ar trebui să existe măsuri suplimentare pentru a permite unor astfel de țări să facă față unor catastrofe naturale de astfel de amploare. Aș dori acum să mă refer la câteva amendamente, nu o să intru în detalii, însă aș dori să scot în evidență amendamentele cele mai importante. Știu că Uh, există solicitări pentru ca aceste uh, preferințe comerciale autonome să uh, depindă de respectarea de către Pakistan a unor principii fundamentale. Am înțeles îngrijorările care planează în acest sens și probabil sunteți conștienți de faptul că chestiunile privind drepturile omului reprezintă baza unei relații pe termen lung cu Pakistanul. Însă, având în vedere dero- uh, natura deroga, uh, temporară a derogării, Comisia consideră că această condiție nu este adecvată. Dialogul nostru privind drepturile omului în contextul acordului de parteneriat și cooperare cu Pakistanul reprezintă instanța cea mai potrivită pentru a aborda această chestiune cu Pakistanul pentru a ajunge la soluții durabile. Iar în ce privește prevederile care ar forța Pakistanul să nu mențină, să introducă sau să majoreze taxele sau orice uh, de cu consecințe asupra uh, importurilor și exporturilor de produse, cred că aceste condiții ar submina acordarea acestor uh, preferințe și ar fi contrare spiritului și naturii regulamentului, regulamentului nostru. Totuși, nu putem permite Pakistanului să folosească acest uh, regulament uh, pentru a uh, nu respecta obligațiunile, obligațiile sale internaționale. Însă am putea permite anumite măsuri care să permită Pakistanului să evite plătirea de cote prea mari, de taxe prea mari. De asemenea, sunt de acord că preferințele ar trebui să fie eliminate pentru orice produse care ar putea să pună în pericol uh, un producător european sau produse competitive, care ar fi identificate în urma unei anchete ale a Comisiei. De asemenea, suntem de acord uh, cu mecanismele pentru supravegherea uh, vamelor. Uh, sigur că raporturile trebuie să fie uh, uh, foarte transparente. Însă sperăm că aceste rapoarte să nu ducă la o povară administrativă nedorită. În fine, am constatat că există solicitări de a reduce uh, această limitare la un an. Cred că această propunere ne-ar pune probleme. Inițial, Comisia a propus să uh, propună uh, scutirea pentru o perioadă de trei ani. Uh, Consiliul, în propunerea sa de compromis, care uh, s-a reflectat și în propunerea adresată OMC, s-a referit la posibilitatea de a avea doi ani cu posibilitate de prelungire de un an. Însă credem că dacă am reduce această perioadă la un an, aceste măsuri ar deveni uh, inutile. De asemenea, aș dori să mai subliniez că compromisul în, din, de la Consiliul din 10 noiembrie s-a bazat pe, uh, pe, pe compromisul uh, privind uh, industria textilă și articolelor de îmbrăcăminte și acest compromis a devenit baza pentru acordarea de derogare de la OMC. Însă acest lucru nu se reflectă și în amendamentele Parlamentului European. În urma consultărilor cu membrii OMC s-ar putea să fie necesar să mai uh, adăugăm câteva produse la această listă de produse scutite de taxe. Uniunea Europeană ar uh, putea să negocieze cu Pakistanul uh, în acești uh, termeni. Și, deci, regulamentul ar trebui să reflecte conținutul acordului uh, derogării OMC. Aș dori să vă uh, asigur că va avea, se va face o evaluare de impact a Comisiei în ce privește efectele acestei măsuri și nu avem uh, măsuri, uh, nu avem uh, motive întemeiate să reducem perioada de acordare a acestor preferințe comerciale. Aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru spiritul de cooperare. Comisia e gata să coopereze cu Parlamentul European pentru ca această propunere să fie adoptată și să dovedească faptul că Uniunea Europeană e gata să ajute țările în anghie. Mulțumim foarte mult. Domnul Preda, două minute. Președinte, cred că e oportun

Mulțumim. Acum o să ascultăm vorbitorii în numele grupurilor politice. Domnul Caspari. Domnule președinte, stimați colegi, situația din Pakistan este acum la trei sferturi de ani de la uh, inundațiile catastrofale este în continuare foarte rea. Oamenii aceștia au nevoie de ajutorul nostru. De aceea a fost foarte important că Uniunea Europeană a acționat, a intervenit foarte repede uh, acordând ajutor umanitar. Eu, de la început, nu am fost foarte bucuros că Comisia a venit cu această propunere uh, Uh, de a utiliza tocmai uh, instrumente comerciale pentru a, ajuta, pentru a acorda ajutor de urgență Pakistanului. Eu am spus de mai multe ori și am rugat de mai multe ori colegii din comisie ca cei care sunt competenți pentru politica externă, înalta reprezentantă, să vină la noi în Parlament, în comisia noastră și să ne explice de ce tocmai exportul, uh, comerțul extern trebuie să ajute această țară. Strategia pe care ne-a prezentat-o Comisia Europeană uh, ne convinge însă că într-un context mai amplu și preferințele comerciale pot să-și aducă o contribuție pe termen scurt. Uh, vreau să le mulțumesc colegilor, colegului David și celorlalți colegi care au reușit să elaboreze un document solid care să întrunească uh, susținerea unei mari majorități și cred că această soluție pe care am găsit-o putem să um, acordăm aceste preferințe comerciale uh, evitând consecințe negative. Sigur că întrebarea este uh, Uh, acum în situația cu uh, uciderea lui Bin Laden în uh, Pakistan și cu poziția foarte ambiguă a guvernului din Pakistan și eu și mulți colegi suntem destul de ezitanți și sceptici pentru că nu știm cum se va comporta guvernul pakistanez, cum se vor comporta la OMC, dacă se va obține această derogare sau nu și dacă putem să trecem cu vederea toate aceste aspecte atunci când acordăm ajutor umanitar. În orice caz, sper ca până la urmă OMC-ul să-și acorde uh, consimțământul pentru pachetul nostru. Mulțumesc în numele socialiștilor și democraților, domnul Sus, la un minut și jumătate. Signor comisario. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, doamnă comisar, nu înțelegem de ce Ă, majoritatea Comisiei INTA a dorit cu orice preț să avem această dezbatere în plenul Parlamentului, pentru ca după aceea să ă, acest raport să fie deferit înapoi la Comisie. Ă, e vorba de chestiuni controversate. Eu aș dori să mă refer la chestiunile de fond. Aș dori să spun că sunt întru totul de acord cu ce a spus președintele nostru, domnul Vital Moreira. În acest uh, context foarte complicat, în care tot timpul au loc uh, tragedii, catastrofe, ar fi uh, foarte uh, grav dacă acordarea de ajutor umanitar ar submina politica noastră comercială pentru că am ajunge la dezechilibre și uh, uh, inechități față de țări care sunt foarte sărace și care au nevoie de reguli uh, echilibrate, reguli uh, durabile uh, din partea Parlamentului European. Aceste preferințe comerciale nu au cum să înlocuiască ajutorul umanitar avantajele acordate Pakistanului nu, uh, uh, uh, nu va ajuta poporul care, a, poporul care a suferit în urmă cu un an atât de mult, ci va fi un, o lovitură în spatele politicii industriei noastre textile. E o măsură foarte gravă pe care nu o putem accepta, dar trebuie să mai ținem cont și de alte aspecte în argumentația noastră. Sigur că trebuie să dăm dovadă de solidaritate față de cei care care au suferit de pe urma inundațiilor în Pakistan. Un alt motiv pentru acest ajutor a fost însă și decizia de a sprijini Pakistanul în combaterea terorismului. Aceste zone gri care au apărut uh, recent între autoritățile uh, pakistaneze, Bin Laden și Al-Qaeda, dovedesc uh, cât de fiabilă este această țară. Cred că trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte și să mai abordăm și chestiunea drepturilor omului foarte importantă. Mulțumesc uh, foarte mult. Acum, în numele liberabilor, domnul Rinaldi, două minute și jumătate. Comisaria, cari colegi, beh, c'è qualcosa che... Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Iată că ne aflăm acum în luna mai 2011 și discutăm despre o catastrofă care a avut loc în 2010. 12 milioane de persoane sunt fără locuințe, fără adăpost. E vorba de o adevărată catastrofă. 20% din teritoriul acestei țări a fost pur și simplu devastat și nu sunt de acord cu domnul Susta, care a luat cuvântul în numele socialiștilor. Ceea ce facem noi acum este tocmai să căutăm instrumente pentru a ajuta Pakistanul, pentru că încă nu am reușit să facem acest lucru. În plus de aceasta, e nevoie de o politică comercială care să fie mai justă din punct de vedere uman. Politica comunitară trebuie să facă parte din acea, acel evantai de măsuri pe care le putem utiliza pentru a ajuta populații care se află în situații dificile. E nevoie de un pachet echilibrat, în așa fel încât uh, să nu penalizăm uh, prin aceste măsuri și industria europeană, care deja și ea a fost afectată de criză. Și în acest sens, anumite amendamente au fost înaintate. Noi suntem uh, de acord cu amendamentul 37, care permite unei întreprinderi să solicite o clauză de salvgardare. E adevărat că Pakistanul trece prin vremuri grele, însă răspunderea trebuie să fie clar determinată. India trebuie să-și schimbe de asemenea și ea atitudinea. Trebuie să existe o adevărată dorință de bună vecinătate care să se poată concretiza în cadrul OMC. E adevărat că cele două țări au relații dificile. Însă, trebuie ca eforturi să fie făcute pentru ca relațiile acestea de vecinătate să se îmbunătățească pe viitor. Și aceste aspecte trebuie să fie evocate în uh, discuțiile bilaterale. Știu că au existat astfel de discuții, însă nu fără rezultat concret. Poate că e vorba de mândria pe care o simte Pakistanul pe această temă. Însă, dacă vă amintiți, acum 15 zile acest subiect a fost abordat, însă fără rezultate concrete. Uh, după părerea mea, mai ales în cadrul OMC am putea obține rezultate uh, concrete. Putem să cerem OMC să instaureze anumite mecanisme pentru a reacționa în mod flexibil în momentul în care intervin situații de urgență, intervin anumite catastrofe. Această reducere a contingentelor tarifare poate duce la rezultate sau poate să-și piardă total uh, intenția inițială. This... Domnul Karim, domnule președinte, dragi colegi, acesta a fost cel mai grav dezastru natural care a lovit Pakistanul vreodată. Și sunt mândru să spun că am reacționat rapid. Doamna comisar Georgeva s-a aflat la fața locului și eu, când l-am întâlnit pe uh, premierul Pakistanului, am putut să discut cu dânsul răspunsul Uniunii Europene la această catastrofă. Și un lucru a reieșit foarte clar. A trebuit să ne schimbăm puțin mentalitatea. A trebuit să găsim o nouă soluție pentru a acorda ajutor acestei țări. Nu doar ajutor, nu doar ajutorul umanitar, ci și Preferințele comerciale s-au dovedit răspunsul ca o măsură pe termen scurt. Mă bucur că această comisie a Parlamentului, după deliberări îndelungate, a adoptat acest text și știu munca dificilă care a fost depusă de colegii din comisie pentru a încerca să găsim un text acceptabil pentru toată lumea. Însă mă tem că o parte a amendamentelor la care a făcut deja referire doamna comisar reduc spiritul intențiilor noastre inițiale și a reacției noastre inițiale. La nivelul OMC-ului deja s-au înregistrat obiecții față de propunerea Uniunii Europene. Pe de o parte, India spune că acesta nu ar trebui să intre în acordul de liber schimb cu uh, India. Cred că este corect. Dar în același timp cerem relaxarea uh, comerțului direct din partea Pakistanului. Există așadar o contradicție de abordare și am rugat să își reconsidere obiecția. Cred că ar trebui să reconfirmăm poziția Comisiei. Avem garanția unor evaluări de impact anuale. Dragi colegi, am auzit ce ați spus privind îngrijorările legate de securitate, însă eu vă vorbesc ca cineva care a supraviețuit atacurilor de la Mumbai și vă spun că acum nu este momentul să întoarcem spatele Pakistanului. Este în miză credibilitatea Uniunii Europene. Susțineți propunerea Comisiei. Mulțumesc. Dragi colegi, ă, cu toți ați depășit timpul de vorbire destul de mult. Vă rog să respectați timpul de vorbire. Domnul Taylor, în numele verzilor. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și alți colegi din uh, Parlamentul European, împărtășesc uh, îngrijorările și uh, toate sentimentele bune față de oamenii din Pakistan. Așa uh, s-a întâmplat și în urmă cu un an, așa se întâmplă și acum. Dar dacă mă uit la modul în care a lipsit voința politică uh, și când văd cum au uh, inter- intervenit tot felul de interese, că s-a amestecat și OMC-ul, cred că recomandările noastre nu fac decât să dilueze propunerea noastră inițială și sunt o dezamăgire. Um, sigur că s-a spus că nu am avut prea mult mult uh, timp uh, s-a redus această perioadă de la trei la uh, un an. Astfel, Parlamentul nu poate să introducă sau să majoreze taxele vamale în acest răstimp. Apoi, dacă solicităm toate aceste rapoarte anuale pentru un, uh, un program anual uh, și apoi o evaluare la trei luni în ce privește implementarea, vom ajunge la o birocrație imensă și uh, totul se va termina uh, după un an. Deci, uh, încă o dată, susțin această propunere de a trimite acest dosar înapoi la Comisia, în conformitate cu amendamentul 43, astfel încât să ajungem la o propunere care să într-adevăr să furnizeze, să ofere ajutorul pe care dorim să-l acordăm Pakistanului. Și cred că Într-adevăr, merită să vedem cum funcționează OMC-ul și să transformăm uh, această instituție într-o, într-un for democratic al cărui uh, proceduri să fie transparent și care să poată fi tras la răspundere. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Scholz din partea grupului GUE. Mulțumesc, domnule președinte Eh, domnule comisar, dragi colegi. A trecut aproape un an de când populația Pakistanului a fost lovită de aceste inundații catastrofale și cu toții suntem solidari și avem compasiune pentru acești oameni. Însă, Scandalul este că negocierile de la OMC în continuare se tărăgănează și devine foarte clar că această formă a utilizării preferințelor comerciale ca ajutor nu este potrivită. Uh, Grupul meu a cerut Comisiei să ne prezinte un plan B și populația, ca să ajutăm rapid populația Pakistanului. Însă, o soluție alternativă nu ne-a fost niciodată prezentată. Poate Comisia uh, se găsește în lipsă de idei, pentru că situația din ă, Consiliul European, uh, o cunoaștem cu toții, nu este foarte favorabilă. Și negocierile de la OMC par a fi luate ca alibi, de fapt. Uh, știați că aceste negocieri vor fi dificile, știați dinainte, din momentul în care uh, anumiți miniștri, ministrul de externe al Germaniei și alții au fost trimiși în această misiune. Uh, preferințe comerciale privind textilele, uh, articole de pilărie și uh, etanolul, uh, acestea au fost document, uh, lucruri care au fost discutate de miniștrii de externe. Și aceste uh, protecții, aceste preferințe trebuie să fie supuse standardele Organizației Internaționale a Muncii și a declarațiilor ONU privind drepturile oamenilor, dreptul social, drepturile sociale. Uh, și Pakistanul nu a respectat aceste standarde, deci nici nu ne mire faptul că acum nu dorește să respecte standarde privind exporturile către Uniunea Europeană. Uh, și, de fapt, Comisia uh, a prezentat uh, recent revizuirea sistemului nostru privind preferințele comerciale, iar preferințele acestea nu corespund noului sistem. Eu cred că negocierile de la OMC sunt în mare pericol să eșueze și problema este că oamenii din Pakistan care așteaptă ajutorul uh, nostru vor fi cei care vor plăti acest eșec politic. Mulțumim. În numele EFT, domnul Morganti, un minut. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Acest raport este inacceptabil. Știu că anul trecut a avut loc o tragedie din cauza acestor inundații în Pakistan și sunt de acord că trebuie să ajutăm această țară. Însă, o jumătate de miliard de euro a fost deja prevăzută pentru a ajuta această țară și e o sumă importantă. Iată că Acum se prevăd măsuri noi. Sectorul textil este unul foarte important în Pakistan. Uh, în Europa știm că acest sector te al textilelor este deja foarte afectat. Deci, măsurile pe care le propunem, derogările, așa cum sunt ele formulate, trebuie să mai fie acceptate și de către uh, OMC. Anumite țări, printre care și India, care este de fapt uh, dușmanul istoric al Pakistanului, vor încerca să uh, obțină condiții favorabile din partea Uniunii Europene. E bine, politica comercială a Uniunii este condusă de anumite idei care, uh, sincer vă spun, nu, uh, uh, mi convin. Mulțumesc, domnul Molzer. Mulțumesc. Anul trecut s-a întâmplat în Pakistan o catastrofă foarte uh, importantă. Și dacă ne gândim la ajutorul umanitar pe care Uniunea Europeană l-a acordat, 415 milioane de euro, Uh, acțiunea a fost foarte bună. Acum dorim să acordăm și preferințe comerciale, și anume să acordăm un uh, statut privilegiat Pakistanului în ceea ce privește taxele vamale. Însă, s-ar putea nu, nu ne gândim la faptul că aceste venituri ar putea, de fapt, să fie utilizate pentru a, a, uh, teroriștii care se găsesc, găsesc în această țară. Conducerea politică a Pakistanului s-a vândut vestului. Uh, Uh, lichidarea lui Bin Laden a ridicat o serie de întrebări foarte delicate. Chiar dacă, să spunem, că acest, uh, mă rog, șederea lui în Pakistan nu a fost cunoscută guvernului, acest lucru nu modifică faptul că, totuși, această acțiune americană a uh, violat suveranitatea statului Pakistan. Nu putem să permitem ca uh, teroriștii și uh, cei care se fac acuzați de genocid să fie lichidați în astfel de moduri și să fie aduși în fața justiției. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum Domnul Rangel, două minute. Comisar, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar domnule raportor, aș dori în primul rând să îl felicit mai ales pe colegul uh, nostru, Mario David, din partea PP-ului, pe care îl uh, reprezint, uh, care nu a putut participa la această ședință. Știm cu toții că aceste inundații au dus la o adevărată nevoie morală și etică care ne vizau acordarea acestui ajutor se face în mod tradițional și de altfel considerăm că trebuie să continuăm să ajutăm uh, această țară să, pentru ca ea să devină stabilă, pentru că e vorba de milioane perso de persoane care sunt afectate. Însă nu putem accepta ca politica comercială europeană să fie văzută ca un instrument de ajutor umanitar. Există două consecințe nefaste în acest sens. În primul rând, în Uniunea Europeană și mai ales pentru țările din Sud, pentru industria textilelor și a confecțiilor, care deja este fragilizată de către o criză economică și financiară uh, fără pereche în Uniunea Europeană. Însă și la nivel mondial, la OMC, această deschidere uh, din uh, partea unului din cele mai mari uh, blocuri comerciale din lume, ca Uniunea Europeană, ar putea să aibă ca și consecință o blocare a negocierilor la OMC. Și deci, în fața acestei duble situații, Cred că trebuie să spunem în legătură cu acest regulament și uh, în legătură uh, că, că el nu a, ne-a făcut decât probleme în ultimile 18 luni. Noi am uh, încercat să depunem eh, eforturi, uh, până la urmă am ajuns la concluzia că trebuie să susținem un regulament care să prevadă sfârșitul acestui uh, regulament. Nu pentru că nu am dorit să dăm dovadă de solidaritate cu Pakistanul, ci pentru că considerăm că ajutorul umanitar trebuie acordat în mod uh, adecvat. Mulțumesc. Gracias, președinte, señor... Doamna Barea, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Văd că Parlamentul European este foarte implicat în uh, cadrul acestor măsuri care încă mai necesită un acord din partea OMC. De aceea ar trebui să, ce, să Uh, vedem care este delegația ce va fi trimisă de către Comisia Europeană la OMC. Uh, poate că va fi diferită de cea trimisă la Geneva. Scopul fiind să se obțină anumite preferințe comerciale, dar trebuie să țină seama și de sensibilitățile industriilor europene, europene, mai ales în domeniul textil, în anumite țări, în anumite comunități, cum ar fi, spre exemplu, Valencia, în Spania. Acestea se confruntă cu consecințe grave ale crizei deja și am reușit să vedem deja faptul că măsurile acestea care ar putea fi luate în cadrul OMC nu pot să fie uh, tratate în regim de urgență, așa cum ar trebui să fie cazul. Și atunci întrebarea este ce vom face pe viitor? Vom ajuta Pakistanul? Da, cu siguranță. Însă, probabil nu plecăm de la propunerea făcută de Uniunea Europeană, de Comisia Europeană, pentru că mai întâi e nevoie de evaluarea impactului a unor astfel de măsuri asupra industriilor europene. Să vedem ce anume acestea vor aduce cu sine. Până când acest lucru nu va fi uh, rezolvat, uh, E bine, nu știu dacă vom reuși să obținem un rezultat concret. În orice caz, avem timp până când se va lua o decizie în cadrul OMC. Cu siguranță suntem convinși că uh, uh, aceste măsuri trebuie însoțite de uh, o anumită analiză, de aceea vom vota împotriva lor. Evident, senor Comisar, cu această propunere de regulament stăm... Mulțumesc, domnule președinte. Prin acest proiect de regulament ne găsim încă o dată într-o situație deplorabilă de ipocrizie din partea Comisiei. Și anume, la ce se referă această ipocrizie? Aducem în partea de ajutor umanitar o chestiune strictă de afaceri, de relații internaționale comerciale. Utilizăm acum catastrofa naturală care a lovit Pakistanul pentru a servi interesele anumitor grupuri economice din anumite state membre. Astăzi se vorbește despre ajutarea Pakistanului Dar, de fapt, ce dorim? Dorim concesii comerciale care să ajute, care să aducă profituri marilor importatori europeni. Așadar, ne aflăm în fața unei situații de a îndulci această pilulă amară prin uh, introducerea unor clauze de salvgardare și al altor uh, clauze care însă nu vor schimba faptul următor, și anume aceste preferințe vor dăuna foarte mult uh, sectorului uh, textilelor din Uniunea Europeană. Și e vorba de zone care sunt uh, afectate de sărăcie, de șomaj și dacă ne gândim la țări ca Portugalia, care se găsesc acum într-o, într -o perioadă de criză, care criză va fi înrăutățită de intervenția FMI și a Uniunii Europene, Portugalia va pierde și mai mult prin aceste preferințe uh, comerciale. Portugalia a uh, adoptat rezoluții împotriva unor astfel de preferințe. Avem nevoie de soluții care să nu dăuneze țărilor europene. Doamna Bizot, un minut. Stimați colegi, astăzi vorbim despre un regulament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 asupra Europei și asupra cetățenilor uh, care nu fac decât pretinde să dau dovadă de solidaritate. Țări uh, precum uh, Italia, nu doar Italia, au o industrie textilă foarte competitivă care ar trebui să fie protejată de industria de confecții și industria textilă din țări precum Turcia, India sau Pakistan. Nu există niciun fel de drepturi sociale garantate în aceste țări și multe companii europene delocalizează producția în aceste de țări cu costuri salariare reduse, ceea ce, bineînțeles, are efecte negative asupra uh, situației din Europa. Nu știm uh, care e poziția OMC, însă, deocamdată, Uniunea Europeană pare să fie hotărâtă să sprijine un proiect care se întoarce împotriva cetățenilor și a industriei textile europene. Sperăm că va eșua. Mulțumesc. Domnul Papa Stamcos are cuvântul. Profanos că υποστηρίζω την παροχή Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles că susțin ideea unui ajutor umanitar din partea Uniunii Europene către Pakistan. Eu înțeleg punctul de vedere al Comisiei și înțeleg faptul că acest ajutor poate fi acordat și prin intermediul acestor măsuri comerciale pentru a dezvolta comerțul unei țări, uh, economia unei țări precum Pakistanul. Foarte bine, dar nu sunt convins că, sunt, că aceasta este metoda cea mai bună, pentru că acest lucru va însemna, de fapt, o pedepsire a două sectoare economice europene. Nu uitați presiunea economică cu care s-a confruntat sectorul textil în Uniunea Europeană, pentru că au existat anumite decizii care au fost luate la nivel de OMC și uh, care au avut consecințe nefaste. Eu am fost uh, deputat Uh, am avut mai multe mandate într-o regiune care are în momentul de față rata șomajului cea mai ridicată aproape din Uniunea Europeană și asta se datorează mondializării și se datorează și repercusiunilor pe care le-au avut măsurile luate în domeniul textilelor. Și apoi, a, uh, această situație a regiunii mele nu este una izolată. Apoi, Vă spuneam că e vorba de două sectoare economice în care Pakistanul este foarte concurențial, foarte competitiv. Dacă acordăm aceste măsuri suplimentare, fără niciun fel de condiționalitate legată de uh, drepturi sociale și ale muncii, atunci e ca și cum am avea un sistem de preferințe generalizate plus acordate Pakistanului. și acordăm aceste măsuri și beneficiile acestora populației cele mai înstărite din Pakistan, nu populației cele mai sărace. Și cred eu că trebuie să vedem mai întâi concret de ce s-a luat această decizie la nivelul textilelor. Dacă vrem să-i ajutăm pe cei care au avut de suferit de pe urma inundațiilor, ar trebui să vedem uh, care vor fi beneficiarii direcți ai măsurilor noastre și să avem uh, măsuri de protecție care să fie luate în funcție de termene mai realiste. Asta își dorește Partidul Popular European. Mulțumesc, are cuvântul domnul Angel. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Cu toții suntem convinși că trebuie să ajutăm oamenii din Pakistan, însă cred că instrumentul pe care îl uh, propuneți, domnule comisar, este greșit, din trei motive. În primul rând, nu putem să dovedim faptul că aceste facilități facilități vor ajunge până la urmă la oamenii care au fost afectați de catastrofă. Din potrivă, putem să vedem că industria textilelor din Pakistan este de fapt dezvoltată în alte regiuni și de fapt în anul trecut a avut o creștere. Deci, nu e vorba de cei care au fost afectați de inundații aici. Și oamenii care au fost afectați de inundații nu înțeleg cum o să primească acești bani. În al doilea rând, nu reușesc să înțeleg situația în care o țară care nu respectă re- condiții sociale uh, pentru a primi uh, statutul de uh, SPG+, e bine să primească aceste preferințe comerciale și alte țări, cum ar fi Bangladeshul, care respectă aceste uh, condiții, să nu primească acest statut. Și în al treilea rând, domnule comisar, aceasta nu este o abordare solidară, pentru că daunele vor fi suportate numai de anumite sectoare și de anumite țări din Uniunea Europeană. Dacă dorim să facem ceva, atunci ar trebui să fim cu toții solidari, cu toate țările, cu toți cei implicați, ceea ce înseamnă că avem nevoie de ajutor direct pentru victimele inundațiilor. Aceasta ar fi calea cea bună. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnul Zalewski, două minute. Panie Przewodniczący, wyrazy współczucia należą. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că, într-adevăr, trebuie să dăm dovadă de compasiune în uh, cazul acestor catastrofe naturale și mă bucur de faptul că Uniunea Europeană s-a grăbit să acorde ajutor uh, umanitar. Viitorul Pakistanului este foarte important uh, pentru Europa, pentru lume, pentru că e o țară foarte importantă în lupta împotriva terorismului, dar este și o uh, țară uh, sursă de imigrație înspre Uniunea Europeană. Din păcate, până acum, Uniunea Europeană nu a uh, uh, definitivat o politică în ce privește relațiile cu Pakistanul. Această politică de acordare de preferințe comerciale nu a fost bine prezentată. Nu s-a justificat nici temeiul juridic ales pentru acest uh, uh instrument uh, cu ocazia ședinței uh, INTA și acest lucru, această propunere nu va ajuta poporul respectiv sau sau țara respectivă să se dezvolte. Uniunea Europeană trebuie să uh, se axeze pe uh, două aspecte importante în ce privește relațiile cu Pakistanul, lupta împotriva terorismului, dar și dezvoltarea economică a țării respective, care să se bazeze și pe statul de drept. Deci, dacă avem uh, propuneri vagi de acest tip, fără obiective clare, ar trebui să venim cu o ofertă clară de asistență și cooperare economică cu această țară, care să fie supusă unor condiții. Dacă Pakistanul își dorește relații mai strânse cu Uniunea Europeană, ar trebui să ne dovedească că într-adevăr cooperează cu noi în lupta împotriva terorismului și că sprijină uh, statul de drept. Și deci un astfel de acord cuprinzător de asistență ar avea sens. Și nu doar un, sect, un program care să sprijine anumite sectoare ale economiei. Deci, această propunere, cred eu, ar trebui să fie respinsă și aș dori să lansez un apel doamnei Ashton, aș dori să o rog să vină cu un plan cuprinzător de cooperare pentru uh, Pakistan. Mulțumesc, domnul Martin. Thank you, President. It is no... Mulțumesc, domnule președinte. Au trecut 8 luni de când Consiliul a propus un pachet de măsuri pentru a ajuta Pakistanul ca urmare a inundațiilor. Și din cât înțeleg eu, încă mai discutăm acest lucru și nu-l implementăm. De ce avem nevoie de acest pachet? ajutorul umanitar este prima etapă, este o etapă importantă pentru Pakistan. ideea este că acum ne dorim să propunem Pakistanului posibilitatea de a-și reconstrui economia, de a reconstrui țara. Și dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat ca urmare a inundațiilor, e bine, este evident că Uh, multe sectoare uh, de activitate se aflau în acele regiuni care au fost inundate și care deci au fost, uh, uh au fost afectate și e vorba de sectorul textilelor. Ideea este că trebuie să dăm Pakistanului posibilitatea de a-și reconstrui acest uh, sector de activitate, de a repune pe piață anumite bunuri și anumite produse. Cu siguranță susțin ideea de a avea o clauză de salvgardare, însă nu cred că ar fi bine uh, Uh, să acordăm aceste măsuri doar pentru o durată de un an de zile, pentru că această perioadă nu va fi suficientă pentru a obține deja rezultate. Apoi, trebuie să vedem ce se va întâmpla la nivel de OMC Uh, însă știm foarte bine că acolo e vorba de diplomație, o diplomație foarte uh, delicată, pentru că va trebui să combinăm interesele noastre în materie de securitate, uh, va trebui să, să, să îmbinăm mai multe interese de acest tip în Pakistan. Mulțumesc, trecem acum la procedura cash day, spune domnul președinte. Mai întâi are cuvântul doamna Zaborska. Pan predseda, pan comisar, vidím, že na tejto téme je naša snem... Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, constat că e vorba de o chestiune care dezbină, care împarte plenul Parlamentului. Însă trebuie să spun că, în ciuda celor spuse, eu sunt de acord cu propunerea uh, Consiliului. Eu fac parte din Comisia DV și aș dori să pun accentul pe următorul aspect. Ajutorul umanitar imediat, de urgență, în cazul unor astfel de catastrofe precum cea din Pakistan, acest ajutor este necesar, însă nu e suficient. Trebuie să îi ajutăm pe oameni să se ajute singuri și de aceea salut Uh, scutirea de taxe vamale, chiar dacă nu e vorba decât de o măsură temporară. Însă eu nu trăiesc convingerea că această perioadă de tranziție va permite acestor oameni să uh, depășească toate obstacolele și poate că vor trage învățămintele, vor înțelege că această abordare e abordarea potrivită și deci că ar trebui să uh, finanțăm ajutorul pentru dezvoltare. Dacă industria textilă e amenințată, amenințarea vine de la China și nu din Pakistan

Mulțumesc, domnule președinte. Imaginile inundațiilor de anul trecut au fost într-adevăr șocante și uh, Uniunea Europeană a implementat măsuri de ajutor de urgență pentru acele regiuni care au fost pur și simplu devastate de inundații. Și doamna uh, Ashton ar putea să intervină și acum, însă prin aceste măsuri uh, comerciale, nu știu dacă acest lucru nu cumva reprezintă o controversă, dar metoda cea mai bună pentru a ajuta Pakistanul. Vedem că această țară țară uh, are o atitudine, aș spune eu, ambivalentă. Spre exemplu, dacă ne uităm la lupta sa împotriva terorismului. Uh, eu sunt oarecum îngrijorat că aceste măsuri ar reprezenta până la urmă un fel de uh, medalie pentru guvernul pakistanez care nu a făcut nimic în lupta împotriva terorismului. Și apoi, industriile europene ar putea să trebuiască să suporte consecințe ca urmare a acestor măsuri. Eu înțeleg că intenția este că uh, este una bună de a ajuta Pakistanul, însă în mod concret trebuie să vedem în ce mod. Mulțumesc. Domnule Obermeier, mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, acest proiect este un atac la adresa sectorului textilelor uh, din Europa. Haideți să vorbim despre ajutorul umanitar aceste uh, acorduri, aceste preferințe ar trebui să fie cuplate cu respectul drepturilor omului. Să ne gândim la drepturile minorităților de acolo, la uh, legea blasfemiei. Cine uh, vorbește împotriva lui Mohamed este uh, condamnat la moarte. Nu putem să acceptăm această situație. Uh, putem să vedem care este uh, situația universității islamice din uh, Pakistan. Radicalismul de acolo trebuie să fie combătut și dumneavoastră văd că nu vreți să faceți acest lucru. Nu putem să acordăm pur și simplu preferințe comerciale închizând ochii la faptul că nu se respectă drepturile fundamentale. Mulțumesc! Uh, Jean, no one had you down for catch the eye. I, I... Jean, nu erai trecut la procedura intervențiilor spontane. Dacă îmi promiți că uh, vorbești scurt, îți dau cuvântul. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și președinta delegației care se ocupă de Pakistan, îl vreau să vorbesc și trebuie să vă spun că am auzit aici uh, niște discursuri foarte ipocrite din partea unor persoane care au exprimat opinii uh, diver, care au uh, fost diferite cu 180 de grade față de cele pe care le exprimăm în normal. Când am discutat în Parlament această chestiune în trecut, Comisia ne-a asigurat că toate punctele sunt și uh, toate uh, produsele sunt evaluate cu mare atenție pentru a nu uh, afecta exporturile europene. Noi dorim să uh, ajutăm sectorul textilor pentru că este un sector major pentru Pakistan. Și noi am avut îndoieli cu privire la efectul acestor măsuri asupra zonelor afectate de inundații. Când am fost în Pakistan, am vorbit cu membrii Parlamentului de acolo care ne-au spus că aceste măsuri ar fi de ar aduce beneficii industriei din toate circumscripțiile lor. Deci cred că ar trebui uh, să avem grijă la mesajul pe care îl transmitem dacă nu susținem aceste măsuri. Mulțumesc! Mulțumesc în, numele, în numele Comisiei Europene, domisar, domnul comisar De Hucht. Thank you, uh, Mr. President. Uh, first of all, I would like to apologize. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru că nu am putut participa la începutul acestei dezbateri. Tocmai am sosit uh, de la Bruxelles cu avionul și, cum să spun, ați uh, uh, avut această dezbatere mai repede decât era prevăzută, ceea ce sigur merită laude, dar uh, astfel se justifică întârzierea mea. Am luat notă de toate observațiile, de toate intervențiile făcute pe marginea acestui raport și aș dori să scot în evidență câteva aspecte. În primul rând, nu vorbim despre un acord de liber schimb. Multe dintre intervenții au uh, pornit de la această uh, prezumție că am discutat despre un acord de liber schimb uh, și de toate elementele care le însoțesc, de exemplu, chestiunea condiției, condiționalității sociale nu ar trebui să fie discutată aici pentru că e o măsură care în mod foarte clar este limitată în timp. În al doilea rând, nu discutăm nici de sistemul de preferințe generalizate, o vom face pe viitor și încă o dată vom vedea care vor fi țările care vor fi, pot fi intruse și nu. E o propunere făcută de Comisia Europeană, având în vedere inundațiile masive uh, din Pakistan. E vorba de o măsură limitată în timp, uh, la trei ani, care ar putea fi eventual uh, prelungită cu încă un an. Amendamentul de a o limita la un an, sincer, cinstit, vă spun, nu mi se pare prea justificat uh, și cred că ar fi mai bine să votă, votați uh, împotriva lui. De ce nu am ajuns încă la o concluzie și de ce nu se folosește uh, argumentul că, uh, iată, luăm aceste măsuri la un an după inundații? E pur și simplu pentru că am uh, introdus imediat această derogare, cerere de derogare la OMC, dar în cadrul OMC ne-am confruntat cu probleme grave uh, din partea vecinilor Pakistanului, nu cred că are rost să le spun numele, și am încercat să găsim o soluție. Cred că mergem în direcția potrivită și în săptămânile viitoare va trebui să așteptăm și să vedem care ar putea să fie impactul uh, Um, evenimentelor recente din Pakistan. Dar, uh, iată, soarta noastră e în mâinile OMC, dacă vom primi sau nu derogare și această derogare, după cum știm, nu poate fi obținută decât cu unanimitate de voturi. Noi nu putem să obligăm OMC-ul să ne, o acorde, ci putem încerca să facem tot ce ne putem, ce ne stăm putință pentru a obține. Nu vorbesc uh, despre aceste discursuri uh, ipocrite, așa cum a spus cineva înainte. Nu uh, e de căderea mea să fac evaluări de acest tip, însă în mod neutru aș dori să spun că ce s-a spus în această seară, seară nu reflectă ce s-a spus în, în trecut, nu pentru că s-a scurs un an, nu pentru că nu am reușit să obținem derogarea, argumentele noastre s-au schimbat. De la început am încercat să vedem dacă suntem uh, pentru aceste măsuri care să-i ajute pe uh, cetățenii afectați uh, de inundații. În parte așa s-a spus, apoi s-a spus că trebuie să acordăm ajutor umanitar, s-a acordat 480 de milioane de euro, deci argumentele noastre, poziția noastră nu s-a schimbat. Uh, și nu știu de ce dintr-o dată ar trebui să o luăm într-o direcție total uh, diferită. Suntem conștienți de problemele uh, legate de industria textilă europeană, industria confecțiilor. Avem o clauză de salvgardare inclusă în această propunere, uh, care cred că este suficientă pentru a contracara eventuale potențiale probleme care ar putea apărea situația e foarte clară, aș spune eu. Deci puteți vota pentru sau împotriva. E, uh, propunerii Comisia este pentru, atât uh, din uh, perspectiva dezvoltării economice a Pakistanului, dar și având în vedere chestiunile de securitate, sigur că dacă am periclita legătura noastră cu Pakistanul, ar fi o greșeală din partea Parlamentului European să voteze negativ această propunere. Mulțumesc, spune președintele. Următorul vorbitor, domnul Moreira, ă, raportorul pentru două minute. Obrigat, președinte. Bem-vindo ao comisar de Gucht. Mulțumesc, domnule președinte, și bun venit, domnule comisar de Gucht. Am înțeles de ce erați oarecum în întârziere, dar sunt convins că mai avem încă timp la dispoziție pentru a uh, exprima puncte de vedere pe marginea acestei uh, propuneri. După cum v-am spus inițial, sunt uh, raportor oarecum împotriva voinței mele. <laughs> Um, aș dori totuși să vă uh, semnalez faptul că dezbaterile în cadrul Comisiei INTA au fost foarte aprinse, părerile au fost foarte împărțite și nu numai în cadrul Comisiei INTA, ci și în întregul Parlament pe marginea acestui subiect. Deci, ce putem spune este că la nivelul Comisiei INTA s-a ajuns la concluzia că propunerea prezenta anumite lacune. Însă mâine vom avea ocazia să dezbatem acest subiect și vom avea ocazia să și votăm. Comisia INTA este uh, și Comisia Europeană Uh, nu pot să fie criticate pentru amânarea deciziei. De fapt, votăm pe marginea unui, uh, unui subiect care ar putea să fie decisiv, pentru că e vorba de această derogare. Deci trebuie să ținem seama de toate amendamentele care au fost înaintate uh, Comisia, are, Comisia Europeană are uh, capacitatea aceasta de inițiativă legislativă, a făcut o propunere, însă, ca urmare a solicitării din partea reprezentantului OMC, vedem că textul nu mai corespunde cu uh, dorințele Parlamentului și este și diferit de textul inițial al uh, Comisiei. Însă, Uh, acest lucru nu ar trebui să reprezinte un obstacol în uh, calea votului uh, ci din potriva am hotărât să integrăm toate amendamentele care au fost înaintate atât de comisie cât și de Consiliu și să avem un text coerent. Mulțumesc, spune domnul președinte. Iată că aici încheiem dezbaterea și uh, um, votul va avea loc mâine la ora 12.30. Și acum